legilor în legătură cu instrumente de investiții colective și valori imobiliare. Domnul Clinț are cuvântul 4 minute. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, din iulie 2008, Comisia Europeană a făcut o propunere de revizuire a directivei actuale privind instrumentele op pe CVM, astfel creând cadrul pentru această dezbatere. Um, a trebuit să ne ținem de un uh, program uh, foarte ambițios uh, pentru a ne asigura că vom reuși să revizuim această directivă OPCMV înainte de sfârșitul acestei legislaturi Uh, directivă care există din 85 uh, încoace. Scopul reformei a fost acela de a ne asigura că uh, fondurile de investiții europene sunt competitive și capabile să funcționeze cu costuri mai scăzute pentru a crea economii de scală și pe, de scară și pentru a ne asigura că toți ofertanții de fonduri au acces la întreaga piață europeană fără a reduce protecția investitorilor pentru a îmbunătăți chiar această protecție. Deci, iată, un program ambițios um, pe care trebuie să respectăm și trebuie să spun că este foarte important faptul că instituțiile au cooperat cu succes în acest timp scurt pentru a ajunge la un rezultat satisfăcător. Fondurile de investiții oferă posibilitatea investitorilor mici de a avea acces la investiții într-un portofoliu um, diversificat, gestionat de profesioniști și în trecut aceste fonduri au avut mult succes fondurile, um, aceste organisme OPCMV um, sunt disponibile și în afara Uniunii Europene, mai ales în America de Sud și Asia, sunt exportate în aceste regiuni și um, au un adevărat prestigiu acolo. De aceea această directivă trebuia revizuită în așa fel încât uh, standardele înalte ale acestor organisme să fie respectate, acestea să nu aibă de suferit. Directiva OPCMV a fost uh, deja uh, adaptată de două ori și Comisia a fost foarte grijulie. A început uh, cu un proces de consultare, apoi o carte verde, o, o carte albă și a avut discuții cu toți cei interesați și cu uh, toți um, cei care intervin pe piață. Comisia a propus măsuri pentru a ajunge la rezultatul dorit. După cum am spus la început, unul dintre aceste rezultate este introducerea um, unui uh, așa numit pașaport european și cu măsuri transfrontaliere pentru a permite consolidarea pieței pentru a ajunge la standardele americane și pentru a folosi structuri de tip master feeder pentru a permite anumitor fonduri să investească în uh, fonduri principale, deci unor fonduri de alimentare de tip feeder să investească în fonduri principale de tip master. S-a oferit acest uh, document uh, numit instrumentar al investitorului și procedurile necesare pentru a se asigura că se evită uh, necesitatea renoirii autorizării. Mm, cu criza financiară și uh, domeniul acestui tipuri de organisme a fost afectat sau și aceste organisme au fost afectate și acum, în acest moment, este și mai important să uh, luăm o hotărâre pentru a ne asigura că sporim credibilitatea acestor fonduri uh, și uh, pentru a menține încrederea micilor investitori uh, în aceste tipuri de instrumente. Știu că timpul trece, dar aș mai vrea să mai spun uh, două lucruri în încheiere. În primul rând, Comisia a creat un grup condus de, de la Rosière pentru uh, a studia problema supravegherii în întreaga Uniune Europeană și sper că lecțiile învățate de la acest grup vor fi uh, integrate de comisie care le va folosi și uh, în legătură cu problema măsurilor transfrontaliere ne confruntăm cu problema regimurilor de impozitare diferite între diferitele state membre. Cerem comisie să se asigure uh, că se creează condiții egale pentru a nu se permite discriminările. Domnul McCreevy are cuvântul. President, honorable members, I am pleased to express the Commission's support for the Parliament's sunt foarte bucuros să pot să exprim uh, susținerea Comisiei pentru Parlamentul European vis-a-vis -vis de această uh, propunere, care uh, sper să, să permită găsirea unei soluții la uh, o singură citire. Am, știm că este vorba despre niște obiective de, foarte ambițioase. Am început procesul de consultare înainte, în iulie, înainte de debutul uh, crizei uh, financiare, uh, pentru a aproba directiva uh, privind uh, organismele de plasament colectiv în valori uh, mobiliare pentru a stimula relațiile transfrontaliere și utilizarea crescândă a acestor fonduri care să aducă avantaje economiilor de scară. Nu este vorba doar să fim uh, competitivi Comisia dorește de asemenea să existe niște reguli care, efective și eficace care să se aplice investitorilor și care să îi ajute să investească economisirile lor în uh, fondurile de plasament pe baza unor informații uh, corecte uh, și solide. Scopul acestei propuneri făcute de către, de către Comisie de asemenea privește și fuziunile Eh, cât și eh, notificarea, cât și acele eh, informații cheie furnizate investitorilor. Aceste reguli trebuie să fie pe deplin respectate. Comisia dorește să aibă o imagine foarte clară cât privește atingerea și finalizarea acestui proces. În legătură cu pașaportul societăților de administrare, este o parte a propunerii Comisia uh, și-a exprimat inițial uh, problemele în legătură cu potențialul impact negativ în cazul în care acest document nu ar fi uh, suficient um, pregătit. Privind înapoi, vreau să vă spun că sunt convins că această decizie cu privire la uh, uh, organismele de plasament uh, colectiv va uh, aduce din partea Parlamentului niște propuneri foarte solide uh, care va face ca directiva să fie aprobată și fondurile să funcționeze bine. Deci din uh, luna uh, iulie ne-am uh, consultat și am încercat să construim un tablou de ansamblu care să lămurească foarte clar care sunt responsabilitățile și fluxul de circulație a informațiilor între autoritățile statelor membre în legătură cu autorizația, autorizarea inițială, cât și continuarea acestui proces. Dar uh, munca noastră nu este încheiată. Succesul acestei, acestui pașaport și a dispozițiilor în general uh, depind de eforturile noastre continue și de dorința noastră de a măsura uh, și cuantifica în permanență rezultatele. Am avut o serie întreagă de cazuri recente și ne-am exprimat îngrijorarea vis-a-vis -vis de fezabilitatea, în special a termenelor foarte strânte. Avem nevoie de timp pentru a lua niște măsuri foarte bune și pentru a face ca uh, părțile interesate să le poată uh, adopta și aplica cât mai curând. Avem nevoie de asemenea de colaborarea tuturor uh, actorilor, inclusiv a Parlamentului European, pentru a obține aceste rezultate la timp. Eh, vreau să mulțumesc din nou raportorului, domnului Wolf Klins, și să-mi exprim aprecierea față de raportul său și de eforturile făcute de Parlament eh, cât și eh, satisfacția față de consensul la care s-a ajuns pentru ca această acest, această directivă să poate fi aprobată. Sper că vom reuși să atingem aceste obiective și, în concluzie, Vreau să vă spun că Comisia vrea să facă o declarație în legătură cu adoptarea acestui raport. În primul rând, în ceea ce privește uh, impozitarea în legăt- a fuziunilor, uh, Comisia se întreabă dacă nu uh, s-ar putea să existe un impact negativ asupra impozitărilor naționale a fuziunilor odată ce aceste dispoziții vor fi, fost, uh, vor fi adoptate. Deci nu dorim să existe consecințe uh, negative de taxare asupra investitorilor. Uh, scopul nostru este acela de a întări uh, colaborarea și aceea de a îmbunătăți. La recomandarea mea, Comisia a venit uh, cu propunerea de a întări cooperarea în scopul uh, supravegherii pentru a face uh, progrese în acest domeniu uh, crucial. Comisia este de acord pe baza acestor uh, concluzii și a raportului să întărească dispozițiile privind organismele de supraveghere și colaborarea dintre ele. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum, domnul Gozes, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Dați-mi voi, în primul rând, să salut munca excelentă făcută de raportor, raportorul nostru, care a reușit să ajungă la un acord majoritar în Comisia ECON și care, împreună cu președinția, a ajuns la un compromis satisfăcător. Comisia de Afaceri Juridice a fost sesizată pentru aviz și a făcut observațiile necesare de care s-a ținut cont. Directiva inițială a fost cheie de dezvoltare a fondurilor de dezvoltare, a fondurilor de investiții europene, mă scuzați. În iunie 2007, activele acestor fonduri reprezentau 6 miliarde de euro, din care aceste fonduri reprezentau peste 70% din fondurile de investiții europene. Garanțiile interne ale acestor forne fonduri explică nevoia de recunoaștere a lor dincolo de spațiul european. Însă trebuia să se revizuiască reglementarea pentru a favoriza dezvoltarea lor. Modificările care au apărut în 2001 au făcut să apară noi domenii de investiții, însă rămăseseră câteva puncte delicate. Cartea Verde a lansat o dezbatere publică în 2007, care a fost urmată de o dezbatere publică. Acest lucru este important pentru că Propunerea, iată, se, așa, se află pe masa noastră pentru vot. Principalele progrese care au fost făcute se referă la recunoașterea pașaportului european pentru societățile de administrare. Prevederile stabilite vor permite implementarea acestui pașaport pentru societățile de administrare, garantând în același timp o protecție potrivită investitorilor celor care fac investiții. Este o progres de care ne bucurăm. Măsurile de supraveghere care au fost prevăzute vor fi eficiente pentru a putea răspândi toate îndoielile care pot apărea. Propunerea aduce îmbunătățiri și din punct de vedere tehnic fie că e vorba de notificări, de fuziunile transfrontaliere sau de regruparea fondurilor prin structurile master feeding. Armonizarea care va fi făcută în acest fel va garanta condiții de concurență echitabilă în ansamblul Uniunii Europene. Și aceasta cu rezerva indicată deja de raportorul nostru, pentru că e nevoie de acțiuni pe plan fiscal pentru a evita distorsiunile. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Luling, vă rog. Merci, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mai mult ca niciodată, acum această propunere de directivă pe care Parlamentul va vota astăzi îmi stârnește sentimente foarte diferite. Într-adevăr, Um, colegul nostru a negociat cu mult talent și a făcut multe eforturi pentru avansarea acestei directive. Într-adevăr, directiva a fost ameliorată pentru mai bună funcționare a pieței interne, pentru gestionarea colectivă a activelor financiare și um, fondurile de investiții europene recunosc acest lucru, dar dezbaterele, discuțiile din Parlament nu au fost niciodată libere pentru că rezultatul a fost cunoscut dinainte. Trebuia să se, inter- să se introducă cu orice preț acest pașaport european pentru societățile de gestiune. Acest pașaport are într-adevăr un scop uh, dar trebuie să ne asigurăm că introducerea acestui pașaport pentru societățile de gestiune prezintă garanțiile necesare, mai ales pentru supravegherea fondurilor, pentru că um, scopul său este o disociere a fondurilor din afara frontierelor. Constat cu regret că sistemul creat nu este doar complex, dar poate fi și um, fi, poate fi și interpretat în moduri diferite și riscă să creeze dificultăți practice uh, care uh, vin odată cu exportarea acestor fondurilor înspre state terțe. În mod normal, aș fi spus că doar practica ne va permite să tragem concluzii definitive în domeniu și să hotărâm cine are dreptate între cei care au încredere în capacitatea de adaptare a celor de pe piață și cei care sunt mai prudenți nu este exclus uh, ca această măsură să aibă succes, dar nu există garanții pentru acest lucru. Și ultima și actualitatea, scandalul Madoff și uh, implicațiile acestea asupra sistemului uh, activelor financiare nu ne pot uh, asigura. De aceea, întâi am fost sceptică, acum sunt îngrijorată. Fondurile de investiții nu vor fi cruțate de criza financiară, este evident și s-ar putea să trebuim să punem întregul în sistem sub semnul întrebării și în acest context al unei crize profunde faptul că facem alegeri care diluează responsabilitatea anumitor actori de pe piață sau care presupun cooperare perfectă între autoritățile de control, cred că este un lucru greșit. Vă spun sincer, această directivă este uh, cea a unei perioade dinaintea crizei și dăm dovadă de um, lipsă de preocupare pentru acest sistem care se află într-o perioadă de criză fundamentală și întreaga sa arhitectură trebuie regândită. Să nu uităm care este prima funcție a uh, OPCVM-urilor, aceea de a proteja investitorii prin reguli stricte și prin diversificarea riscurilor, creând reguli stricte, fără a ști încotro ne îndreptăm, Uh, facem ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Acest autism uh, nu anunță nimic bun, de aceea mă voi abține, chiar dacă am semnat amendele de compromis negociate cu Consiliul. Dar îmbunătățirile aduse mi se par prea puțin importante, um, având în vedere probleme de principii pe care tocmai vi le-am explicat. Vă mulțumesc! Acum doamna Gotardi are cuvântul 3 minute președinte, colegi. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Vom uh, vota această nouă directivă privind uh, organismele de plasament uh, colectiv. Ați spus că este o directivă foarte importantă și trebuie însă să privim atât înainte cât și în urmă pentru că am constatat uh, evoluții majore uh, față de uh, prima directivă de acum aproape un sfert de secol. Este nevoie să asigurăm o bună coordonare a dispozițiilor de reglementare și administrative. Ehm, sigur că directiva trebuie actualizată, deoarece au apărut eh, noi eh, cerințe, există mai multă fluiditate în prezent și trebuie să introducem mai multă flexibilitate, în special în ceea ce privește eh, coordonarea. Raportorul a încercat, a făcut un efort foarte, foarte serios și știm că acest domeniu de fapt se leagă foarte strâns de situația generală a crizei financiare. Este important să ne reamintim că există o serie de aspecte asupra cărora s-a ajuns la rezultate bune în legătură cu societățile de administrare și identificarea dispozițiilor și a dreptului aplicabile Ehm, țara eh, gazdă, eh, organismele de supraveghere care trebuie să fie cele mai sigure și mai eficiente, eh, cât cât și în legătură cu sarcina Comisiei de a urmări aceste lucruri și felul cum evoluează ele până în 2010. În legătură cu pașaportul societății de administrare, avem o, acum o persoană de contact ehm, la care investitorul poate să apeleze pentru a obține o serie de informații, în special atunci când sediul principal al societății de administrare nu se află în țara respectivă. Ehm, în ceea ce privește supravegherea, cooperarea trebuie întărită între autoritățile competente ale statelor ehm, membre și eh, statelor gazdă ale eh, organismelor de plasament eh, colectiv va trebui să unificăm dispozițiile privind piața uh, internă și asta încercăm să facem, deși uh, există în continuare anumite diferențe în ceea ce privește notificarea. Oricum, noile dispoziții sunt mult mai bine adaptate, dar trebuie uh, flexibilizate în continuare. Cât privește protecția consumatorului și acest uh, domeniu în general, constatăm că și aici există o dorință privind distribuirea automată a prospectorilor de informare pe hârtie, uh, și, în concluzie, suntem de acord că este nevoie să completăm, să finalizăm acest dosar la prima lectură. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum domnul Schmidt, două minute. Eh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, aș vrea să mulțumesc colegului din grupul liberal, domnului Clinț, pentru munca excelentă pe care a făcut-o la acest raport. Cred că raportorul a reușit, într-un timp destul de scurt, să ajungă la un compromis bun. Chiar și fără criză financiară, aceste chestiuni sunt foarte delicate și eu știu foarte bine acest lucru, eu care am lucrat asupra fondurilor OPCVM în 2001. De aceea este important să asigurăm o piață eficientă pentru consumator și, de fapt, tocmai aceasta s-a și întâmplat într-o mare măsură pentru că trebuie să vă reamintesc că în 2001 lucrurile nu erau atât de clare. Era vorba întâi de procesul Lamfalusi, și în acea vreme s-au luat foarte multe măsuri, însă mai e nevoie de măsuri suplimentare. Este deci necesar să întărim piața, să întărim capacitatea investițiilor și capacitatea societăților de administrare. De altfel, și comisarul a vorbit despre acest lucru. Domnule președinte, am vorbit foarte mult despre această chestiune delicată a pașaportului pentru societățile de administrare. Am auzit mai multe puncte de vedere, însă eu cred că propunerea la care s-a ajuns este una bună. E întotdeauna bine să se insiste asupra concurenței și asupra deschiderii piețelor. Acest lucru este important pentru eficiența acestora. De asemenea, e important ca informația care este furnizată investitorilor să fie una bună și să se găsească un echilibru bun între cantitatea informației și eficiența ei. Pentru că prea multă informație nu e bună, însă e nevoie de o informație suficientă pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. Și cred că am reușit să atingem acest echilibru. Europa are nevoie de o piață financiară eficientă. Acest lucru este evident. Însă, OPCVM-ul este o cale de reușită nu doar în Europa, ci și în afara Europei și ar trebui să profităm de acest lucru. Mulțumesc, domnul Raian, un minut și jumătate. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mai întâi aș vrea să-l felicit pe domnul Clinț, pe domnul raportor pentru acest raport excelent Cred că a făcut foarte multe eforturi pentru a obține un compromis. Îl felicit pentru acest lucru. Această directivă va reduce mult uh, din formalități și din costuri. Se va permite crearea unui sprijin larg pentru această directivă, pentru această propunere, care îi avantajează și pe investitori. După cum au spus unii vorbitori, o piață deschisă este un lucru bun pentru noi toți, dacă este bine gestionată. Această prevedere recunoaște încă o dată faptul că piețele actuale sunt atât de integrate încât avem nevoie de reguli, de standarde comune pentru funcționarea um, domeniului serviciilor financiare în general. Acest lucru nu este valabil doar în Europa, ci și uh, la nivel mondial. Uh, acum, în momentul de criză financiară fără precedent, este important ca la nivel uh, mondial să încercăm să rezolvăm aceste probleme împreună. Acum se celebrează a 10 aniversarea monedei euro, care ilustrează și ea importanța cooperării economice. Ne bucurăm că faptul că Irlanda, țara mea, este membră a zonei euro, astfel s-a uh, Uh, permis Irlandei să um, reacționeze mai bine la criza financiară. Dacă Irlanda nu ar fi avut moneda euro, s-ar fi aflat uh, în uh, situația tristă a Islandei, dar nu s-a întâmplat așa. Unii vreau să spun unor membri din acestui Parlament, mai ales cei din partea partidului Sinn Féin, că dacă am fi făcut ce ar fi vrut ei, Irlanda astăzi nu ar mai fi în situația actuală, ar fi într-o situație la fel de proastă ca cea a Islandei Multe țări din întreaga lume folosesc acum faptul că în Irlanda tratatul de la Lisabona a fost respins uh, pentru um, a câștiga noi bătălii uh, pe seama Irlandei. Irlanda trebuie să facă ceea ce um, lucrurile de care au nevoie întreprinderile noastre pentru a evolua în mod economic. Domnul Purvis are cuvântul două minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, având în vedere contextul care privește aceste regulamente privind uh, piața serviciilor, acesta este un exemplu binevenit de bun simț și de reglementare rezonabilă și proporționată a acestei industrii. Raportorul a făcut o treabă bună și susțin întru totul acest raport. Uh, este vorba de o parte vitală a Uniunii Europene și în industriei uh, de investiții din uh, Scoția. Nu este vorba de, doar din industria fondurilor de investiții din Europa, ci din întreaga lume. Sigur că uh, imitarea este un uh, compliment uh, suficient și uh, chiar și în Statele Unite se folosește acest model. Domnul Clins a inclus foarte multe din lucrurile pe care și eu le-am considerat foarte importante uh, cum ar fi uh, dispozițiile privitoare la noile instrumente de investiții și nivelul de siguranță adecvat. Trebuie să obținem uh, economii de scară mai ample în Europa pentru că nu toate țările se află în aceeași situație. Trebuie să facilităm fuziunile. Personal aș dori ca toate acestea să meargă și mai departe pentru a permite utilizatorilor care au diverse obiective de investiții să facă fuziuni mai eficace și mai eficiente a interesele consumatorilor să fie și mai bine protejate. Apoi, în legătură cu pașaportul societăților de administrare, dispoziții foarte, foarte importante care vor permite crearea unor economii de scară mai mari, reducerea creșterea uh, birocrației, lucru care nu este decât în interesul investitorilor. Deci, uh, acest lucru va fi foarte bun pentru industria organismelor de plasament uh, și, în primul rând, pentru investitori și pentru toți cei care economisesc, nu numai în Europa, ci și în lume. De aceea susțin pe deplin raportul domnului Clins și concluziile sale. Mulțumesc și acum, doamna Beres, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru munca sa, pentru angajamentul și capacitatea de negociere de care da dovadă. opcfm ul reprezintă, într-o anumită de măsură, o marcă a pieței europene. Este un produs bun pentru export, însă în Uniunea Europeană există mai multe dezechilibre pentru că există țări unde țări producătoare, țări consumatoare și deci strategii diferite. Unul dintre obiectivele acestei directive și a revizuirii ei este de a organiza în aceste condiții o adevărată funcționare a pieței interne a acestor fonduri. Iată de ce există patru întrebări fundamentale pentru mine. În primul rând, o întrebare care a fost deja evocată aici, cea a pașaportului societăților de administrare și comisarul ne exprima îngrijorarea sa în legătură cu faptul că acest pașaport nu este bine pregătit. Însă, domnule comisar, mai trebuie să și dorim să-l pregătim și am senzația că câteodată aceasta n-a fost uh, chiar intenția comisarului. De aceea mă bucur de cei care și-au luat angajamentul sub inițiativa Parlamentului și a Consiliului să facă astfel încât cu revizuirea acestei directive să adoptăm și un adevărat pașaport al societăților de administrare. Un pașaport care să permită pieței interne să funcționeze în condiții normale. O a doua observație se referă la termenul de retenție. Dacă prin revizuirea acelei directive CRD vom obliga băncile să dețină 5% din titlurile pe care le dețin pe piață, va trebui să facem o armonizare imediată și în condiții similare, pentru că același risc ar trebui să fie conform cu aceleași reguli și pentru obligațiile de retenție în cazul fondurilor OPCVM. O a treia observație în legătură cu supravegherea. Cred că e clar pentru toată lumea că noi dorim să îmbunătățim condițiile de supraveghere. Cu toții Așteptăm inițiativa domnului Barroso și rezultatele grupului de lucru care sunt conduse de Jacques de la Rozier și cred că provocările sunt foarte mari. Nu ne putem permite să așteptăm prea mult timp pentru a implementa rezultatele acestui grup de lucru care vor avea un impact asupra condițiilor de supraveghere între actorii implicați, producători și consumatorii de fonduri OPCVM. Iată de ce va trebui să vedem care sunt condițiile de supraveghere. Și o ultimă observație în legătură cu fiscalitatea. Raportorul a spus deja câteva cuvinte în acest sens, comisarul de asemenea și-a luat angajamentul. Există această problemă a fiscalității, a protecționismului care nu-și spune clar numele și vrem să denunțăm acest lucru și să-l depășim. Pentru aceasta, Comisia trebuie să ia inițiative în domeniul OPCVM-ului pentru a exista o fiscalitate care să permită o adevărată liberă circulație a produselor fără niciun fel de protecționism. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Starchevici, uite un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă alătur colegilor mei în a mulțumi domnului raportor pentru faptul că a reușit să ajungă la acest compromis. Dar trebuie să spun că acest raport nu mă satisface pe deplin. În primul rând, pentru că statele membre vor fi obligate să facă toate propunerile legislative în uh, limba internațională a serviciilor respective, adică engleza. Nu cred că trebuie să se ofere preferință unor anumite limbi sau fondurilor care folosesc această limbă. Cred de asemenea că nu trebuie să adăugăm nesiguranță juridică legată de limba în care oferim informații consumatorilor. Cred că responsabilitatea agenților economici trebuie să fie explicată foarte clar. Domnul Cernetski, un minut. Poprava efektywności mecanismului funcționării przedsiębiorstw zbiorowego. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, un sistem uh, eficient uh, pentru organismele de plasament colectiv trebuie să fie una dintre prioritățile Parlamentului European în acest domeniu. Având în vedere că este vorba de concurență și că există concurență, acest lucru ar trebui să facă posibil reducerea costurilor pentru investitori. Sunt de acord cu raportorul când vorbește despre acel prospect care ar trebui să fie înlocuit cu un document gratuit care oferă informații clare și corecte investitorilor potențiali. În special, Trebuie să fim uh, atenți și în ceea ce privește impozitarea. Cred că Punerea în uh, practică a pașaportului societăților de administrare este menită să facă posibil ca aceste uh, portofolii să fie transferabile în uh, întreaga Uniune. Asta este o parte foarte importantă pentru a umple golurile care există însă încă în piața internă. Mulțumesc. Și acum, domnul comisar, vă rog. Efficient. Mulțumesc în primul rând raportorului pentru felul în care a gestionat acest dosar la Parlament. Așa cum am spus deja, acesta nu este sfârșitul acestui dosar pentru că mai sunt multe de făcut la nivelul 2. Statele membre au sarcina de a transpune aceste reguli la nivel național, aceasta la nivelul 1 până în vara anului 2011. E nevoie de o cooperare între autoritățile de supraveghere aceasta pentru a asigura funcționarea pașaportului societăților de administrare și sunt convins că Parlamentul va contribui pentru a facilita acest proces și pentru a schimba felul în care funcționează lucrurile pe piața financiară. Mulțumesc, domnul Klintz, raportorul pentru două minute. Äh, äh, Aș dori să spun că sunt de acord cu Comisia. Nu am ajuns uh, la capătul uh, lucrărilor pe acest dosar. Uh, sunt lucruri de făcut în continuare, dar nu am avut foarte mult timp la dispoziție, tocmai pentru că nu vrem să așteptăm prea mult înainte de punerea în aplicare al acestor prevederi, pentru că piețele evoluează foarte rapid. Din această discuție am tras concluzia că putem ajunge la un acord care să stea la baza compromisului nostru. Respect faptul că doamna Luling vede lucrurile puțin altfel, dar eu am încredere în viitor. Cred că viitorul ne va arăta că preocupările sale în legătură cu um, bursa de la Luxemburg care ar putea avea de suferit din cauza acestor propuneri nu se va adeveri. Cred că această directivă a OPCVM-urilor va, da, va oferi noi oportunități Doamna Perfonș Perez are dreptate când spune că se oferă noi oportunități în această branșă. Adevărul este că piața internă încă nu există în acest domeniu și de aceea va fi nevoie de cooperare între organismele de supraveghere. Această cooperare nu va fi ușoară, dar uh, poate să aibă succes. Aceste organe trebuie într-adevăr să lucreze în mod mai constructiv și să aibă mai multă încredere unele în altele decât până acum. Și dacă agenții economici fac, pro, fac presiuni ca acest lucru să se întâmple, cu atât mai bune. Uh, Măsurile de la al doilea nivel despre care vorbea Comisia sunt numeroase, într-adevăr, dar și dorim ca acestea să fie luate, dar și agenții economici trebuie să-și facă datoria. Comisia are dreptate în a spune că trebuie să uh, continuăm uh, să se facă eforturi în ceea ce privește acest uh, fund processing sau derularea fondurilor. Comisia a anunțat propuneri, dar încă uh, nu a trimis nimic concret. Sper că vom avea rezultate cât mai repede. Mulțumesc Comisiei și Consiliului pentru buna colaborare și vreau să mulțumesc reprezentanților celorlalte grupul politice, doamnei Permoș Berez, doamnei Gotardi și uh, domnului Gozes, dar și doamnei Luling, care uh, și-a apărat și astăzi în plenară propriile idei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Uh, reluăm ședința la ora 10.